sunt toate afectate, trebuie să ne spuneți dacă aveți un plan de rezervă, dacă planul principal nu reușește. Mulțumesc. Mulțumesc și acum. Da, Pelci pentru un minut.